ca în curând să facă acest lucru. Cum spuneam, noi monitorizăm îndeaproape evoluția acestei situații și vă vom ține la curent. Vă mulțumesc, dragi colegi, spune președintele. Dezbaterea s-a încheiat aici și vom vota imediat după ce încheiem dezbaterea la ultimul punct de pe ordinea de zi de azi, respectiv situația din Zimbabwe și din nou dau mai întâi cuvântul autorilor, începând cu domnul Pașca vážený pán predsedajúci vážený pán podpredseda komisie Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului comisar și vreau să spun că nu e pentru prima oară când vorbim aici despre uh, partidul domnului Mugabe. În iulie 2008 deja am adoptat o rezoluție care solicita adoptarea de sancțiuni împotriva regimului Mugabe. Pentru același motiv și ieri ca și azi, încălcările drepturilor omului a regimului, ale regimului Mugabe Uh, folosindu-se de intimidări, arestări și hărțuirea oponenților politici. Toate acestea ne arată că Robert Mugabe și partidul său se tem de o competiție electorală cinstită pentru că ar cădea de la putere se tem de asemenea că uh, ar fi adus în fața instanțelor pentru că au jefuit această țară și pentru că au încălcat drepturile omului. Rezoluția de astăzi cere ca uh, poporul terorizat din Zimbabwe să fie eliberat. Uh, abuzurile uh, înfăptuite de uh, partidul lui Mugabe uh, sunt evidente și acceptarea reprezentanților lui Mugabe la Uniunea Europeană ar fi o insultă. Mulțumesc și acum domnul Van Orden. Uh, Mulțumesc. De când sunt în acest parlament, cam de 12 ani, am tot încercat să-i ajutăm pe cei din Zimbabwe, încercând de asemenea să avem și o perspectivă optimistă față de viitor. Însă, două lucruri sunt clare. Atât timp cât Robert Mugabe rămâne la putere, uh, protejat uh, de, uh, un, de, de partidul său ZANU-PF, nu există niciun fel de perspective de schimbare reală. Și în al doilea rând, uh, cetățenii Zimbabwe, din Zimbabwe, cu ajutorul uh, um, vecinilor uh, lor, mai ales celor din Africa de Sud, pot să aducă această schimbare necesară și pot să facă, sper, o mișcare în direcția cea bună. Și uh, Uh, se vede că Robert Mugabe începe să intre în panică, poliția începe să atace pe oricine percepe ca uh, oponent, uh, MDC-ul ar trebui să fie într-o coaliție care um, împarte puterea cu ZANU-PF, însă în ultimele zile miniștrii și reprezentanții acestui partid au fost hărțuiți și arestați. Robert Mugabe uh, și um, este conștient de ceea ce s-a întâmplat cu prietenul său, Gaddafi, și um, comunitatea pentru dezvoltarea um, Africii de Sud, care include Africa de Sud și alți vecini din sudul Africii, și-a manifestat în ultimele zile preocupările, preocuparea, îngrijorarea față de ceea ce se întâmplă în Zimbabwe. Și este un moment în care toate elementele acordului politic global trebuie să fie implementate Trebuie organizate mm, alegeri uh, uh, libere uh, și trebuie să restabilită ordinea în capitala Harare. Trebuie să Uh, trebuie ca Uniunea Europeană să-și utilizeze toată influența politică pe care o poate avea în sudul Africii uh, pentru a ne asigura că alegerile sunt uh, organizate într-o atmosferă liberă și lipsită de orice elemente de intimidare. Uh, Mugabe și aliații lui trebuie, nu trebuie să rămână la putere și um, nu trebuie să acceptăm ambasadorul um, uh, numit în mod unilateral de acesta la Uniunea Europeană. Comunitatea internațională, inclusiv Uniunea Europeană, trebuie să-și arate disponibilitatea de a interveni cu asistență generoasă. Mulțumesc, domnule Van Orden. Doamna Sargentini acum. Mulțumesc, domnule președinte. De Zece ani de zile eu urmăresc ce se întâmplă în Zimbabwe. Am lucrat uh, într-o organizare care se ocupa de politica de dezvoltare la Amsterdam unde îi găzduiam pe apărătorii drepturilor omului care uh, scăpaseră din uh, dictaturi. Și în țările de jos, ca și în alte țări europene, știu că există oameni care depun eforturi pentru ca cei care sunt uh, um, izgoniți de regimul Mugabe să-și poată să uh, găsească, să găsească adăpost aici în Europa. Însă Mugabe nu și-a pierdut nici uh, uh voința de viață, nici optimismul în ultimii ani. Pentru acest gen de personaj uh, votăm noi rezoluții în ultimii 10 ani. Eu nu cred că uh, lui Mugabe o să-i pese de cea de-a 11-a rezoluție care e votată la Parlamentul European. Mugabe rămâne în continuare la putere. Ce putem noi să facem altceva decât să menținem aceste sancțiuni? Eu mi-aș dori ca procesul de la Kimberley, care privește comerțul cu diamante, să fie de asemenea aplicat cu multă rigurozitate, astfel încât uh, diamantele extrase în Zimbabwe să nu poate să fie comercializate, pentru că atâta timp cât acest regim uh, își uh, um, asuprește populația și exploatează pe copii, îi obligă pe copii să muncească, nu e posibil să se ridice aceste sancțiuni. Situația din Zimbabwe este bine cunoscută. Noi trebuie să continuăm să luptăm pentru persoane precum Elu Cicomo. Mulțumim, are cuvântul acum doamna Uland. Mulțumesc. Sigur că ne îngrijorează faptul că situația drepturilor omului în Zimbabwe s-a înrăutățit, mai ales în ultimele luni. Această îngrijorare se adresează uh, faptului că partidul ZANU-PF uh, obstrucționează guvernul de unitate. Parlamentul European trebuie să ceară încetarea imediată a persecutărilor uh, la adresa opoziției și activiștilor drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze sancțiunile împotriva persoanelor fizice și juridice cu legături cu regimul Mugabe atâta timp cât nu, este, nu există nicio dovadă că s-a schimbat ceva în Zimbabwe. Poporul din Zimbabwe trebuie să beneficieze de libertatea de uh, a se exprima fără teama de torturi, de închisoare și cei care au hărțuit sistematic pe uh, opozanți ar trebui să fie aduși în fața justiției. Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Ana Gomes. A onda de repressão que está a ocorrer no Zimbabwe é um sinal claro. Mulțumesc. Situația din Zimbabwe este un semnal clar al problemelor care au avut loc deja la alegerile precedente. Comunitatea mm, internațională, precum și uh, instituțiile uh, din regiune, cum ar fi Comunitatea de Dezvoltare a Africii de Sud, nu trebuie să lase să continue o astfel de situație. Um, uh, și mă refer la acțiunile împotriva MDC și ale reprezentanților societății civile și a reprezentanților societății civile. principiile de drepturi ale militanții pentru drepturile omului au fost hărțuiți, au fost percheziționați, chiar și membrii ai partidului MDC sau tineri militanți, tineri activiști au fost persecutați și au fost victimele unor acțiuni de intimidare și acest lucru este inacceptabil. și trebuie luate măsuri împotriva persoanelor care, au, care sunt implicate în aceste acțiuni și trebuie asigurată organizarea unor uh, alegeri libere. Mulțumesc, domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că vorbesc în numele colegului meu, Cadec. În ce privește acest subiect și poate că din cele trei subiecte pe care le aveam înscrise pe ordinea de zi în această seară, acesta este cel mai îngrijorător. Mugabe a depășit toate liniile roșii cu putință. A mers mult prea departe și vedem ce, uh, cum se comportă cu propriul său popor și mai ales cu oponenții politici. Am avut o speranță în 2009, am crezut că în sfârșit în Zimbabwe va domni democrația datorită guvernului de largă coaliție națională, dar el nu a respectat termenii acestui acord și a continuat uh, să um, practice execuțiile sumare, arestările arbitrare și multe alte asemenea uh, uh, încălcări ale drepturilor omului. Știm că este indispensabil să se ia măsuri împotriva unui asemenea dictator. Așa cum a spus Geoffrey Van Orden, Uniunea Africană ar putea măcar să uh, protesteze în mod oficial împotriva regimului lui Mugabe. Și uh, acum că am văzut că se întrezăresc asemenea tendințe, poate că ar fi momentul ca și Uniunea Europeană să se alăture vocii Uniunii Africane uh, și să exercităm presiune asupra uh, regimului de la Harare. Pentru că, în primul rând, Mugabe trebuie să înceteze să-i mai aresteze și să-i mai execute pe oameni. În al, doilea rând, trebuie să accepte uh, prevederile constituționale, să acorde libertate poporului zimbabwean și să permită uh, organizarea de alegeri libere pentru ca să existe un guvern democratic la putere în Zimbabwe. Vă mulțumim, domnule Kelly, domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Tavares. Obrigado, presidente. Știm cu toții că acordul din 2008, care apoi a fost reînnoit în 2009, referitor la împărțirea puterii între Mugabe și Tsvangirai, nu a fost un acord ideal. Însă a fost uh, măcar uh, ceva, o măsură în favoarea democrației în Zimbabwe și bineînțeles că uh, Mugabe a făcut tot ce a putut uh, ca să torpileze acest acord. Arestări, intimidări, uh, hărțuirea opoziției. Acum câteva minute a apărut o știre în legătură cu faptul că uh, au, fost atacat, au fost atacați oamenii participând la o întâlnire a partidului MDC. Sigur că Uniunea Europeană trebuie să continue cu sancțiunile și nu trebuie să îngăduiască lui Robert Zimbabwe să uh, numească un ambasador fără a uh, trece prin mecanismele constituționale necesare uh, și ar trebui ca averile din sănătatea domnului Mugabe să fie înghețate. Mulțumesc din partea grupurilor politice, domnul Kaczmarek din partea PPE. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Nie wszyscy w Zimbabwe będą szczęśliwi z powodu dzisiejszej... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că populația din Zimbabwe nu va fi mulțumită de uh, genul nostru de dezbatere, pentru că în curând vor sărbători ziua națională și uh, Um, nu se vor putea bucura cu adevărat de sărbătoare. Problema e că nu se pot lua decizii democratice de către cetățeni, ci este vorba numai despre un compromis forțat. Uh, un guvern de coaliție poate fi pozitiv pentru o societate dacă se îndeplinesc niște condiții și o astfel de condiție este îmbunătățirea situației drepturilor omului. Ca urmare, trebuie rezolvată problema drepturilor omului în Zimbabwe. Însă, ne putem avea îndoieli asupra eficienței unor măsuri uh, restrictive, însă ne putem îndoi și despre mm, legalitatea ă, de a obliga populația din Zimbabwe să semneze o petiție prin care să fie restabilite drepturile lui ă, Mugabe. Ă, acum socialiștii și democrații, domnul Arsenis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Partidul lui Mugabe și cele afiliate lui îi atacă pe toți cei care sunt pentru democrație și libertate în Zimbabwe și care își doresc să se uh, efectueze o tranziție către un regim mai democratic. Noi avem o răspundere față de ce se întâmplă în Africa. Știți că am uh, intervenit acolo atunci când aceste state au fost create și de fapt am împiedicat tranzițiile democratice atunci când interesele noastre erau puse în pericol. Deci acum avem datoria să ne aducem contribuția pentru a se putea, ca să se poată organiza alegeri democratice în Zimbabwe. Din 1967 până în 1973, în Grecia am trăit sub dictatură. Și de fiecare dată când o instituție internațională condamna regimul din Grecia, militanții pentru drepturile omului uh, uh, se simțeau uh, mai motivați și simțeau că lupta lor era una legitimă. Sunt convins că și pentru cei care luptă împotriva regimului lui Mugabe, orice semn care vine din afară este important. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Tanoc în numele conservatorilor și reformiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul Kimberley uh, își dorește eliminarea așa numitelor diamante ale sângelui de pe piața mondială, dar ultimele evoluții ne îngrijorează Domnule, domnul Matiu Iamba, din Republica Democratică Combo, președintele Repub- uh, procesului Kimberley, a decis unilateral să uh, îngăduie comercializarea diamantelor din uh, mine, mina Menendi din Zimbabwe. Această mină a fost confiscată de președintele Mugabe, sute de oameni au rămas fără locuințe și forțele de securitate a lui Mugabe au uh, uh, înfăptuit uh, omoruri și violuri. Uh, a, măsura luată îi va permite lui Mugabe să-și consolideze uh, uh, puterea uh, în Zimbabwe. De aceea solicit Uniunii Europene ca parte a procesului Kimberley să uh, insistă, să insiste în direcția restaurării uh, luării de decizii consensuale în acest proces. În general, am, eu am cerut de mult o uh, certificare în legătură cu alte resurse extrase din Africa pentru a împiedica grupurile de gherilă și uh, guvernele brutale să uh, facă bani de pe urma resurselor uh, uh, uh minerale. Uh,

Now I give the floor. Acum îi dau cuvântul doamnei Esaia. Am început procedura catch de ai. EUn hyväksyi... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am adoptat de nenumărate ori rezoluții despre Zimbabwe și știm că și la Consiliul de Securitate al ONU se întâmplă la fel și se dorește menținerea sancțiunilor împotriva familiei și apropiaților lui Robert Mugabe. Pentru că deocamdată nu s-au făcut progrese în ce privește partajarea puterii uh, la Harare, dar de fapt partajarea puterii niciodată nu l-a împiedicat pe Mugabe să facă ce dorea el nu mai se preface că respectă acordurile și continuă să își um, aresteze și să-și tortureze sau să-și ucidă um, oponenții și pe militanții pentru drepturile omului. Uniunea Europeană acordă mult ajutor acestei țări sub formă de hrană și alte bunuri de primă necesitate. Alegeri libere și democratice ar trebui să aibă loc și ar trebui să trimitem observatori la fața locului.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 Uh, în luna octombrie anul trecut am avut ultima dezbatere despre Zimbabwe și de atunci și până acum situația din această țară nu s-a... Uh, șomajul a crescut până la 90%, speranța medie de viață este de 44 de ani, cetățenii din Zimbabwe nu au acces nici măcar la îngrijirile de, uh, de sănătate de bază. E foarte clar că acordul politic semnat acum 2 ani de președintele Mugabe și de prim-ministru Tsvangirai nu e la înălțimea așteptărilor. Așadar, e necesară o nouă soluție democratică situația internă în Zimbabwe nu s-a schimbat în, ultimii șase, eh, nu, în ultimele șase luni, dar situația sa externă s-a schimbat. Astăzi discutăm despre Zimbabwe în contextul primăverii popoarelor din Africa de Nord și chiar dacă uh, eh, Harare la distanță de 6.000 de km de Tunis, recentele evenimente din coasta de Fildeș ne arată că democrația nu cunoaște obstacole. Din acest motiv, Parlamentul European eh, lansează un, face un apel față de uh, uh, guvernul din Zimbabwe uh, ca să-și reorienteze politica internă. Trebuie să pună capăt represiunii politice și să elibereze pe opozanți uh, și să organizeze alegeri libere. Acum șase luni eu am spus că într-o țară atât de uh, săracă precum este Zimbabwe, uh, nu uh, se poate permite apariția unor uh, uh probleme suplimentare. Dar astăzi, cu evenimentele din Africa de Nord, datoria politică a lui Zimbabwe, uh, Mugabe a crescut. Mulțumesc, domnul Bușoi.

Zimbabwessa presidentti Mugabe. Mulțumesc, domnule președinte. Partidul ZANU PF nu și-a respectat angajamentele asumate la acordul din 2008. Zimbabwe, din păcate, nu a traversat nicio tranziție spre democrație. Mugabe nu face decât să încurajeze uh, hărțuielile și torturile și arestările uh, ilegale și acestea s-au înmulțit în ultimele luni. Situația politică actuală împiedică orice fel de progres democratic. Oamenii sunt supuși torturilor din cauza vederilor lor politice. Eu vorbesc aici și de jurnaliști care au fost torturați pentru că și-au exprimat punctul de vedere în scris. Noi trebuie să susținem uh, o, un o perioadă de tranziție spre democrație în Zimbabwe. Consiliul European a hotărât să continue cu sancțiunile impuse uh, din cauza acțiunilor guvernului uh, Zimbabwe și acea lista neagră și cred că trebuie să se continue până când vom avea o dovadă temeinică uh, în sensul unei schimbări în Zimbabwe. Însă trebuie să nu afectăm poporul din Zimbabwe, ci doar guvernul său corupt. Mulțumesc și acum domnul Des, în final. Zi. Ja, Sie haben sich gemeldet. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Schon als Kind habe ich aus äh, dem damaligen Rhodesien Briefe erhalten. Eu am cunoscut bine Rodezia, pentru că am avut uh, mătuși care au fost uh, misionare în Africa de Sud și în Rodezia. Și îmi trimiteau scrisori povestind cum suferă oamenii acolo. Este de-a dreptul insuportabil. Aici se află la putere o dictatură comunistă întruchipată de Mugabe și el seamănă ură și foamete în această parte a lumii. Este de neimaginat că un asemenea dictator poate să continue să-și terorizeze țara de atâția zeci de ani. Și îmi doresc ca Africa de Sud să ne ajute pentru ca acest dictator să nu își mai poată teroriza poporul. Mulțumim, domnule Des, spune președintele. Acum dăm cuvântul domnului Șefcovici. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Cred că putem fi cu toții de acord că încălcările drepturilor omului în Zimbabwe s-au aflat de prea mult timp pe uh, agenda noastră. Am, uh, orice, orice evoluție pozitivă este imediat zdrobită de represiune politică și violență. Și e exact ce s-a întâmplat uh, acum câteva săptămâni când Uniunea Europeană a trebuit să ia atitudine și să-și renuiască măsurile respective pentru a opta oară în luna februarie acestui an. E foarte clar și am spus foarte clar că prin această măsură dorim să subliniem importanța deosebită a unui acord între Uh, partidele uh, de la guvernare pentru a se organiza alegeri libere în această țară. În acest context, uh, noi ne-am subliniat voința de a ne revizui decizia dacă vor exista evoluții pozitive la fața locului. Uniunea Europeană este foarte îngrijorată de violența politică și întețirea acesteia în Zimbabwe. În 11 martie, împreună cu 21 de ambasade și reprezentanțe, Uniunea Europeană a, a, declar, și-a declarat îngrijorarea în legătură cu intimidările de natură politică și cu violențele din Zimbabwe. În acest context, Uniunea Europeană salută rezultatul uh, recentului SADC, Sam, uh, Summit SADEC de pe data de 31 martie și comunicatul SADEC care solicită o încetare imediată a violențelor, intimidărilor și hărțui, hărțuirilor și solicită guvernului din Zimbabwe să ia, ia toate măsurile necesare pentru a organiza alegeri libere. Uh, și-a oferit uh, asistența pentru ca alegerile, alegerile să fie organizate în mod democratic. Și sigur că uh, uh oficialii UE sunt dispuși să se alăture celor din Africa de Sud pentru a organiza aceste alegeri. Și eforturile noastre cred că vor fi importante pentru a preîntâmpina alte violențe în Zimbabwe. Africa de Sud, împreună cu SADC, este garant a acordului politic și a hotărât să acrediteze uh, ambasadorul din Zimbabwe. Uh, Păstarea unui uh, canal formal de comunicări cu Zimbabwe în acest moment și menținerea unui dialog uh, cu uh, guvernul este vital și nu ar trebui să uh, punem, uh, să supunem riscului poziția ambasadorului UE la Harare. Însă noi sigur că vom uh, acționa uh, coordonat cu toate statele membre. Uh, Uh, noi furnizăm în continuare asistență pentru dezvoltare uh, către Zimbabwe și dorim să spunem foarte clar că suntem împotriva regimului, dar e bine să ajutăm oamenii de acolo. Am dat aproximativ 350 de milioane de euro uh, de la acordul politic și suntem cel mai mare donator. Sigur că ajutăm și uh, ONG-urile și de asemenea uh, ne evaluarea uh, uh, reformelor guvernamentale prevăzute în acord și uh, noi finanțăm și programe pentru apărătorii drepturilor omului și sperăm că până în cele din urmă se vor organiza alegeri libere în Zimbabwe și că se va normaliza situația politică atât de dificilă de această țară. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule comisar, și acum, dragi colegi, am încheiat dezbaterea privitoare la Zimbabwe și putem să trecem la vot. În primul rând vom vota în legătură cu cazul Ai Weiwei. Avem șase moțiuni pentru rezoluție și începem cu moțiunea comună. Amendament.